Uh, dear colleagues, we, we have a problem because there are... Dragi colegi, avem o problemă cu avioanele, se pare că sunt uh, întârzieri. Nu știu la cât vor ajunge colegii, deci uh, nu știu dacă ar fi mai bine să așteptăm prea mult. Am mai putea aștepta 5 minute, dar nu mai mult. În orice caz, datorită problemelor uh, cu zborurile, probabil că participarea va fi limitată. Aș dori să vă urez bun venit. Aș dori să vă mai spun, ca de obicei, uh, ședința va fi transmisă pe internet și aș dori să vă mai informez că ați primit în 20 uh, februarie proiectul de ordine de zi pentru această reuniune. S-au întâmplat între timp trei lucruri. În primul rând, Richard Corbett a hotărât să se întoarcă la grupul de lucru, să găsească o soluție la solicitarea din partea președintelui și a Parlamentului, deci nu va trebui să votăm această soluție astăzi. A doua chestiune, datorită unor probleme de la colegi, colegii de la Comisia Iuri ne-au informat că raportul privind uh, implementarea și interpretarea acordului interinstituțional va fi amânat. Ne-au rugat să-l amânăm, sunt de acord, pentru că nu am putut să ne întâlnim cu ei. Și al treilea anunț, a treia schimbare de ultima clipă, vine de la colegul Șöpflin, care este raportor uh, pentru uh, inițiativa europeană cetățenească. Se pare că e reținut, are ceva probleme personale, deci nu poate să participe la începutul ședinței noastre. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, vă propun ca toate punctele care intervin mai târziu să fie tratate în speranța că domnul Lewandowski sosește să uh, discutăm uh, rapoartele dinainte, deci uh, Mercedes, uh, Rainer Wieland, înainte de a uh, trece la reuniunea propusă, Deci dacă nu aveți uh, obiecțiile aceste schimbări la ordinea de zi, atunci considerăm ordinea de zi adoptată cu modificările pe care le-am menționat și acum Aș dori să trec la punctul 2 de pe ordinea de zi, anunțurile, uh, comunicările președintelui și uh, o să uh, fac anunțurile legate de Brexit mâine când vom discuta situația Brexitului, dar aș dori să vă informez în legătură cu un aspect. M-am întâlnit cu directorul Agenției pentru Drepturile Fundamentale de la Viena, domnul Michael O'Flaherty, care m-a abordat pentru a discuta despre o potențială cooperare între uh, agenție și uh, Comisia AFCO. După cum vă amintiți, sigur, Barbara Spinelli este aici, poate că vă amintiți că avem uh, uh un raport de care se ocupă Barbara în legătură cu uh, sau pe tema punerii în aplicare a, drept, a Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, deci am putea să uh, folosim relația cu domnul O'Flaherty pentru ca raportul dumneavoastră să poată să tragă foloase de pe urma acestei cooperări. Această agenție are o cooperare strânsă și cu alte comisii, mai ales cu Comisia LIBE și cu Comisia PETI și cu Comisia de Ocupare. Dar, în orice caz, ambele comisii Uh, consideră că mm, contribuția noastră este utilă. Le vom contacta, contacta în orice caz și vom vedea când este momentul uh, oportun să-l invităm pe domnul Michael O'Flaherty să participe la o uh, reuniune cu noi. ca să-și aducă contribuția la activitatea noastră. Al treilea punct de până de zi, sau la comunicările președintelui, îl, e legat de Uh, reuniunea coordonatorilor, la reuniunea din 21 ianuarie, coordonatorii au, uh, au făcut uh, câteva avize pentru alte rapoarte din alte comisii. În primul rând, la raportul ENVI cu privire la mutarea sediului Agenției Europene pentru Medicamente. Acest raport a fost atribuit grupului socialiștilor și democraților. Raportoare va fi Mercedes Bresso. Un al doilea raport pentru care trebuie să întocmim un uh, aviz este un raport ECON cu privire la mutarea sediului uh, Autorității Europene Bancare. Raportorul pentru acest aviz face parte din grupul EFDD, e vorba despre Fabio Massino, Massimo Castaldo. Al treilea raport, de fapt e vorba de al treilea aviz, vizează raportul ECON, o propunere pentru un regulament al Consiliului cu privire la înființarea unui fond european uh, monetar, monetar european. Eu voi fi raportoare în numele grupului PPE. Al patrulea raport, tot pentru un uh, dosar ECON, vizează consolidarea răspunderii fiscale și a orientării bugetare pe termen mediu în statele membre Raportorul uh, va proveni din partea socialiștilor și democraților. E vorba de doamna Claudia Țapardel. Al cincilea raport, e vorba de un aviz pentru raportul LIBE, o propunere pentru o decizie a Consiliului privind identificarea unui risc clar în ce privește încărcarea de către Polonia a statului de drept. Avem aici uh, un raportor ALDE, Maite Pagazaurtundia Ruiz. ni s-a recomandat să nu uh, întocmim un raport pentru dosarul ECON, uh, regulament al Parlamentului și al Consiliului privind cerințele prudențiale uh, pentru firmele de investiții. Am primit solicitarea, dar am hotărât să nu elaborăm acest aviz și de aceea nu vă mai citesc și numerele respective ca să uh, economisim timp. Dacă nu sunt obiecții la aceste numiri, atunci putem, putem trece la punctul 5 de până de zi. Este vorba despre situația din Ungaria. Maite este aviz uh, pentru uh, este raportor pentru aviz. Uh, comisia competentă în fond este Comisia LIBE. Termenul pentru amendamente a fost ziua de 1 februarie, ora 17. Poate cel mai bine ar fi să dau cuvântul direct lui Maite ca să ne prezinte acest uh, aviz. Bine. Păi- mulțumesc, doamnă președinte. Termenul a expirat și am primit uh, mai multe contribuții de la toate grupurile și <clears throat> vreau să le mulțumesc pe această cale. Am primit 32 de amendamente și uh, mă bucur că acest proiect de aviz a suscitat interesul deputaților. E adevărat că multe dintre aceste amendamente, de fapt, se îndreaptă cam în aceeași direcție. Și sper să putem să punem în evidență um, um, contribuția noastră la um, raportul Comisiei Competente pe Fond. Eu v-am mai spus că vreau să uh, includ unele amendamente, dar din păcate nu le pot include pe toate pentru că știți că numărul de caractere este limitat pentru un proiect de aviz. Printre lucrurile pe care aș vrea să le subliniez, se numără nevoia de a vorbi despre faptul că trebuie să existe o recunoaștere a, a uh, Comisiei de la Veneția. Iată unul dintre amendamentele pe care le-am inclus eu și alți deputați au cerut același lucru. Uh, în ce privește conceptul de cetățenie europeană, nu este ceva legat doar de apartenența la un stat membru, ci este un concept mult mai deschis. Și cred că am putea să uh, subliniem această idee în proiectul nostru de aviz. Se mai pune problema că în anumite foruri uh, sunt puse sub semnul întrebării uh, principii de bază, valorile de bază. Și mm, eu cred că cei care pun sub semnul întrebării aceste principii și aceste valori comune care se joacă cu conceptele ideologice, deci ar trebui să le spunem că intri de voie bună în Uniunea Europeană și nu e ceva de conjunctură. Atunci când alegi să devii membru al Uniunii Europene, știi la ce Uniune aderi, știi la ce set de valori aderi. Este o, un aspect uh, foarte important și nu pot să-l treci cu vedere atunci când nu-ți mai convine. Și am spus acest lucru în proiectul de aviz. Am să încerc să grupez amendamentele colegilor în amendamente de compromis și vom mai avea întâlniri în curând ca să putem să ne terminăm munca uh, cu cât mai multă conștiinciozitate cu putință. Nu mai am nimic de adăugat, decât vreau să mulțumesc deputaților care sunt prezenți pentru faptul că sunt prezenți și vreau să spun raportorilor din umbră că vom lucra într-un spirit cât mai constructiv cu putință. Vă mulțumesc! În numele grupului PP, Cristian Dan Preda este raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Pagaza Urtundua pentru avizul său. Avizul său mi se pare echilibrat. Acest aviz cred că acoperă, într-adevăr, în mare parte situația din Ungaria, Trebuie să punem accent totuși pe câteva elemente. În primul rând, echilibrul uh, puterilor în stat. Eu consider că aceste amenințări la adresa independenței sistemului judiciar periclitează, pun în pericol acest echilibru care trebuie să fie restabilit cât mai uh, repede cu putință. O altă problemă cu care ne confruntăm acum cu autoritățile de la Budapesta vizează această dorință de a adopta și de a propune legi care contravin legislației europene și valorilor pe care e uh, construită Uniunea Europeană. În ce privește artic- articolul 7, invocarea lui, eu cred că ar trebui să îl folosim atunci când uh, constatăm că uh, se încalcă în mod grav, grav și persistent statul de drept. Bineînțeles că e nevoie de un echilibru de instrumente juridice, dar și de voință politică. Comisia are posibilitatea de a lansa procedura necesară, însă trebuie ca statele membre să își asume și ele răspunderea. Eu consider că dacă Comisia va uh, folosi propunerea de încălcare uh, a legislației europene, de infringement, de fiecare dată și când se constată că e problemă, o problemă legată cu statul de drept, Comisia nu mai poate să își întoarcă uh, privirea de la uh, caracterul sistematic al uh, infracțiunilor. Trebuie să mergem mai departe de partea tehnică și deci să invocăm articolul 2. Eu sunt pentru un mecanism pentru uh, salvarea uh, valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, care ar trebui să fie cât mai repede operațional, pentru că încălcările sunt tot mai numeroase. În ceea ce privește amendamentele colegilor, eu cred că majoritatea dintre ele sunt constructive, dar cred că trebuie să fim prudenți Uh, să nu exagerăm, pentru că obiectivul avizului nu trebuie să facem un uh, proces la adresa Ungariei, ci să spunem că am clădit Uniunea Europeană pe baza unor valori și că respectarea lor nu este facultativă. Trebuie ca Comisia și statele membre să acționeze împreună pentru a uh, ocroti statul de drept peste tot Uniunea Europeană și cred că, într-adevăr, uh, asistăm la un pericol Um, de uh, atitudini uh, partinice, să spunem, și din păcate avem și exemple legate de Ungaria, dar și uh, legate de alte țări. Mă refer la situația din țara mea. Aseară, cu tristețe, am constatat că premierul rumen, care până nu de mult făcea parte din grupul socialist, coleg, fosta noastră colegă, doamna Dăncilă, care o acuza pe Ana Gomes, o fostă colegă de grup, că e un inamic, un dușman al uh, României și că e controlată de Soros. Sunt discursurile care sunt vehiculate și uh, la Budapesta și în alte țări din Balcan, pur și simplu pentru că Ana Gomes a îndrăznit să critique guvernul de la București. Deci, vedeți, chiar și între ei socialiștii se uh, mușcă, își lansează acuzații foarte grave atunci când este vorba de o chestiune atât de delicată precum statul de drept. Deci, cu mare tristețe, con- constat că această atitudine partizană uh, riscă să arunce uh, așa umbră asupra seriozității acestor uh, dezbateri. Dacă avem atitudini bazate pe convingeri de partid, atunci riscăm să subminăm toate aceste dezbateri. Mulțumesc, Silvia Kaufmann, în numele socialiștilor. Äh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportoarei noastre, pentru că cred că, într-adevăr, a pregătit uh, un uh, aviz foarte bun și chiar de la început a spus uh, că există 31 de amendamente și majoritatea merg în aceeași direcție și constat că cu toții suntem de acord, cu toții vom vota, cred că vom obține un aviz bun. Aș dori să menționez uh, două aspecte. Să mă refer și la cele spuse de domnul Preda înainte. De mult avem această dezbatere. Cum ne putem asigura că valorile europene, valorile noastre comune, pe care cu toții trebuie să respectăm, cum putem să ne asigurăm că ele sunt cu adevărat uh, respectate și uh, în mandatul nostru am uh, luat inițiative și am votat și un raport la plenară, raportul colegei Intveld, în care se solicită Parlamentului să adopte un mecanism pentru democrație, statul de drept și valorile fundamentale, drepturile fundamentale un uh, mecanism uh, care să evalueze în mod uh, obiectiv, fără ochelarii partidelor, situația din statele membre. Și cred că în acest aviz să menționăm și această rezoluie a Parlamentului, pentru că, într-adevăr, când constatăm că statul de drept este încălcat sistematic, atunci într-adevăr, trebuie să putem să numim această problemă și să nu fie vorba de o atitudine legată de convingerile de partid. Apoi, am mai depus eu un amendament uh, care are de-a face cu actualitatea, cu uh, știrile din Ungaria. Ungaria primește uh, fonduri structurale pentru, pe, pe cap de locuitor și Uh, mă miră că Ungaria nu vrea să participe la EPO, la parchetul european. Și pentru mine e foarte important ca uh, fondurile respective să fie condiționate și de uh, participarea la parchetul european, pentru că parchetul european tocmai asta va studia folosirea abuzivă a fondurilor europene. Și m-aș bucura dacă colegii ar citi acest uh, amendament și dacă l-ar putea susține. Și, în încheiere, împreună cu colegii din grupul meu, am uh, pregătit câteva amendamente care uh, fac trimitere la Comisia de la Veneția. raportoarea s-a referit deja la această comisie. Cred că, într-adevăr, este foarte important ca, pentru avizul nostru, pentru că Comisia de la Veneția are o adevărată experiență în acest domeniu și această expertiză ar trebui să fie folosită și să fie uh, sprijinită uh, de către noi. Mulțumesc încă o dată, doamnă raportor, și sper să cooperăm uh, cât mai strâns împreună și sper că vom obține un aviz de calitate. Thank you very much. Uh, for ECR, pan Kazimierz Michał Jazdowski. Mm, ba, bardzo krótko, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, dragi colegi, uh, atunci când vorbim despre stratul de drept și de, către, și de democrație, eu aș fi foarte prudentă știți că încerc să Uh, privesc întregul context din Polonia, dar eu cred că trebuie să fim foarte preciși cu conceptele pe care le vehiculăm, pentru că atunci când faci uh, reproșuri că statul de drept nu este respectat, e vorba de, într-adevăr, o acuzație foarte gravă și uh, avem de-a face cu o astfel de situație în care valorile europene de bază nu sunt respectate. De exemplu, atunci când este vorba de închiderea fără a beneficia, beneficia de un proces echitabil sau când uh, uh, sistemul judiciar este pus sub semnul uh, întrebării sau când se acționează împotriva magistraților. E vorba de uh, chestiuni foarte importante. Raportul doamnei Intfeld uh, mi se pare că este foarte riscant pentru că uh, autoarea spune că Uh, drepturile omului uh, sunt uh, mereu corectate, la fel ca și temeile stat, temelia statului de drept. Deci, încă o dată se vorbește despre statul de drept. E o adevărată constantă care revine în acest raport. Să vedem însă cum interpretăm noi statul de drept. Ea spune că trebuie mereu să reinterpretăm statul de drept. Și de aceea eu consider că trebuie să fim foarte prudenți atunci când menționăm uh, raportul doamnei Intveld. Știți că eu sunt uh, un partizan al uh, democrației în țara mea, dar în orice caz eu cred că trebuie să fim foarte preciși și să uh, vorbim cu mare atenție de lucruri care sunt cu adevărat adevărate sau dacă nu să fim foarte uh, rezervați în abordarea noastră. Mulțumesc doamna Spinelli, numele GUE. Grazie, președinte președinte. Vreau mai întâi să-i mulțumesc lui Maite pentru munca sa extraordinară. Sunt perfect de acord cu tot ceea ce a spus. Un lucru este important pentru mine, pe care am să-l includ și în uh, amendamentele pe care le voi depune împreună cu verzii, cred. După părerea mea, situația actuală din Ungaria reprezintă un risc grav de încălcare a valorilor la care se referă articolul 2 din tratat. Ceea ce implică, după părerea mea, folosirea articolului 7. Afirm acest lucru, deoarece în momentul în care discutăm despre folosirea articolului 7 pentru Polonia, mi s-ar părea să fie un tratament de-a dreptul dezechilibrat dacă nu am face același lucru și cu țări um, ale căror guverne de fapt au aceleași păcate. Nu vreau să fim într-o logică de tratament discriminatoriu. Un lucru pe care aș dori să-l mai adaug la acest proiect de aviz extraordinar de bun al lui Maite, o trimitere la punctul 4, nu, scuze, la punctul 8, din aviz se vorbește despre o serie de infracțiuni care au fost constatate în Ungaria. Eu aș adăuga măsurile luate pe tema imigranților și a solicitanților de azil și a refugiaților. Referitor la libertatea de asociere. Și pentru ceea ce se întâmplă în prezent în Ungaria, ca de exemplu noua lege de pe 13 februarie, care este extrem de severă Uh, față de uh, organizațiile neguvernamentale care se ocupă de refugiați în Ungaria, organizații neguvernamentale naționale și internaționale. Este un punct important. Încă un punct important care apare în uh, proiectul de aviz să vorbim despre posibile mecanisme alternative sau paralele la articolul, față de folosirea articolului 7, pentru că știm că articolul 7 este greu de aplicat. De pildă, mecanismul în ce privește democrația și statul de drept uh, menționat în raportul Invelt sau, așa cum am scris și într-un amendament, extinderea competențelor oferite uh, Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Cam atât am avut de spus. Mai e și un alt amendament, dar care e, ca să zic așa, o idee de la sine înțeleasă, că criteriile de la Copenhaga în ce privește statul de drept trebuie să fie respectate cu strictețe, mai ales de către statele care sunt deja membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim de de la Vers, Pascal. Oui, uh... Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc uh, nu să îl înlocuiesc pe colegul meu, pentru că este de neînlocuit. E vorba despre colegul uh, Cabras, care uh, trebuie să rămână în Catalonia săptămâna aceasta. Nu va putea să ni se alăture din rațiuni politice. Mă bucur să iau cuvântul după Barbara, pentru că ultima oară eram puțin contrariat, nu prea <laughs> eram de acord pe toate punctele. Acum mă bucur, am revenit la uh, un model tradițional în care eu sunt de acord cu Barbara. Vreau și eu să-i mulțumesc frumos limaite pentru acest proiect de aviz. Vreau să-i spun că suntem pe deplin de acord cu ce a scris în acest proiect de aviz. Este foarte important să subliniem faptul că Ungaria nu este un stat uh, care nu mai respectă dreptul. Nu vrem să sancționăm pe unii și să lăsăm pe ceilalți să scape uh, ca prin urechile acului. Nu, aceasta este adoptarea noastră aici. Vreau să spun, în numele domnului Cabras, că ne-am dorit Așa cum prevede și Comisia Libe și așa cum uh, tocmai a sugerat Barbara, uh, deci ar fi bine să mergem până la capăt cu logica noastră și să cerem uh, folosirea articolului 7, așa cum a fost cazul pentru Polonia. Ne aflăm într-o situație de încălcare dovedită da, poate că unii vor să dezbată această idee, dar totuși s-a dus atingere la separarea puterilor în stat Există o, o serie de texte care uh, ar fi incluse în Constituție și, prin urmare, n-ar mai putea să fie modificate printr-o lege um, ordinară. Deci, eu cred că există suficiente dovezi uh, de um, încălcări și de aceea am putea să justificăm folosirea articolului 7 și aceasta este propunerea noastră um, asociată și celor de la GUE și Barbarei. Președinta, mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu mai te poți să răspunzi, să tragi concluziile. Da, foarte succint. Vreau să mulțumesc frumos tuturor uh, pentru această dezbatere, pentru că vă dați interesul, înțeleg sensibilitățile tuturor colegilor, vom lucra împreună ca să găsim, găsim amendamente de compromis și să avem un proiect de aviz cât mai echilibrat, dar și cât mai cuprinzător cu putință. Vă mulțumesc frumos! Vreau să întreb un lucru în spaniolă. Avem posibilitatea să, discut, să votăm pe 21 martie sau putem să votăm și pe 25 aprilie, dacă ți se pare că ai nevoie de mai mult timp pentru dezbateri sau crezi că putem deja să hotărâm acum că votul va avea loc pe 21 martie? Deci ce prefer, 21 martie sau 25 aprilie? 21 martie. Bine. Deci, uh, votul va avea loc pe 21 martie pe acest proiect de aviz destinat uh, Comisiei Libe. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, monitorizarea punerii în aplicare a legislației europene în anul 2016. Autorul avizului este domnul uh, Uianovski. Mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colegi, este o continuare a muncii mele acest raport, fiindcă am mai avut pe același subiect un raport, un raport despre implementarea diverselor acte normative în statele membre într-un cadru european. Implementarea dreptului european trebuie să fie în interes comun. Asta este stipulată, stipulat și în tratat și avem un articol care corespunde acestui fapt în tratatul cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Sunt tendințe negative. Ele trebuie constatate în anul 2000, pentru anul 2016. Să nu uităm, acest aviz se referă, de fapt, la anul 2016. A crescut o cifră. E vorba de numărul procedurilor de nerespectare obligațiilor față de dreptul comunitar. Dar au existat și implementări incorrecte ale legislației comunitare. Avem deja norme europene care sunt mult mai bune, dar tendința, iată, este totuși negativă. Constatăm în egală măsură că este importantă transparența în ceea ce privește aplicarea dreptului european. Mă refer atât la procesul decizional, cât și la procesul implementării. Transparența face ca anumite cote de eroare să nici nu mai apară. Și în plus cetățenii au dreptul să își vadă să vadă că Uniunea este bine gestionată și că totul este controlabil. Subliniez în acest context că Parlamentul European ar trebui să fie în măsură să judece cum arată implementarea de la un stat membru la altul. Prin urmare, este mai bine dacă Parlamentul European participă mai intens la controlul asupra implementării. Cam atât din partea mea, dar dacă aveți observații, vă stau la dispoziție. Doresc să vă dau acum ascultare și să completez acest aviz. Mulțumesc, Cristian Dampreda. Uh, thank you very much, uh, Chair. In fact, I will speak on behalf of uh, Rainer Wieland. Mulțumesc, eu vorbesc în numele raportorului din umbră Rainer Wieland couldn't be present today, but... Um, El n-a putut fi de față, însă mi-a trimis mie notițele. Îi mulțumește domnului Crisogonos și domnului Ujazdovski pentru raport. E important că în acest raport se subliniază numărul uh, deplorabil de noi plângeri și de noi proceduri de încălcare a obligațiilor în 2016. Într-adevăr, acest lucru ilustrează destul de clar faptul că trebuie să ne asigurăm că legislația este implementată corect. Asta este o mare provocare în continuare. Și fac două comentarii astăzi, comentarii care nu sunt avute în vedere suficient nici în procesul de monitorizare, nici uh, mai târziu un raport, la raportare. E important să fie corecte traducerile, la legislația europeană să fie tradusă în toate limbile naționale, să existe precizie lingvistică, pentru că altminte este prea întâmpinată certitudinea juridică, certitudinea juridică fiind un pilon aici. În al doilea rând, spune domnul Viland, atrag atenția asupra nevoii de monitorizare mai puternică în ceea ce privește cazurile din instanțele naționale. Instanțele naționale trebuie să facă o, uh, te, o să oferă o sentință preliminară și acolo este necesar un scrutin mai mare. Mulțumesc. Mulțumim. Mercedes Breso de la Socialiști. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Colega Țapardel n a putut să fie prezentă și mi-a lăsat un text destul de lung pe care am să-l trimit domnului raportor. Nu pot decât să spun că uh, punctele principale din textul dumneaei am să le citesc în franceză pentru că în această limbă mi-au fost trimise. Primul punct este că Obiectivul nostru rămâne punerea în aplicare corectă a legislației europene în toate statele membre. Comisia are principala responsabilitate de a face legislație uh, clară și completă cu un cadru coerent și ar trebui să depisteze cât de, de vreme cu, se poate problemele de punere în aplicare. Deja am discutat oricum despre aceste aspecte. Uneori problemele de transpunere a legislației ar putea să fie evitate dacă s-ar oferi un ajutor preventiv statelor membre în această muncă de punere în aplicare. Știind că Comisia interacționează cu statele membre la un nivel destul de tehnic, mai ales atunci când se declanșează o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, poate că ar fi nevoie Uh, de a ajuta statele membre și atunci când sarcina administrativă este prea mare sau atunci când există alte dificultăți legate de aplicarea legislației europene, pentru că încă sunt state care au dificultăți cu um, capacitatea uh, administrativă. Pe de o parte, este Uh, bine să observăm că a scăzut numărul de uh, proceduri împotriva mm, statelor membre intentate de către comisie. Pe de altă parte, este păcat că acestea încă sunt uh, mm, multe la număr și uh, Comisia trebuie să se gândească și la alte instrumente de folosit în afară de această procedură în fața Curții de Justiție. V-am spus, contribuția este în limba franceză, dacă colegul este de acord, eu dau imediat, da, înțelegeți franceză foarte bine, deci o să vă dau textul integral uh, dumneavoastră în mână. Thank you very much. For GUE, I don't see anybody. Nu e nimeni de la GUE, nu văd pe nimeni, nu știu de la Verzi, de la EFDD, iarăși nimeni. Domnul Vanemans nu e. Iată, poate că e mai bine să-l rog pe domnul Ujazdovski să reintervină ca să răspundă sau să reacționeze la cele ascultate. Da, mulțumesc. Doresc să mulțumesc pentru observațiile domnului Preda și doamnei Breso. Am luat notițe am notat tot ce au spus cei de la PP și de la socialiști. Da, pot să preiau aceste idei în completarea a ceea ce am stipulat în avizul meu. Nu există absolut nimic controversat și este un bun exemplu pentru faptul că un aviz poate fi îmbogățit în urma unei asemenea dezbateri. Deci voi încerca să completez și să extind avizul meu cu elementele ascultate astăzi în sală. Mulțumesc, spune președinta. Termenul de amendamente este pe 2 martie, la ora prânzului. Și încă un lucru, în engleză doar. Asta contravine ideii domnului Viland. Din păcate, votul la jurii e rapid se va întâmpla, dacă bine am înțeles eu, la începutul lui aprilie, deci va trebui să facem totul în engleză. Deci 2 martie la prânz, termen de amendamente. Pe 21 martie vom avea și examinarea amendamentelor și votul, toate deodată, în timpul aceleiași reuniuni. Îmi pare rău pentru asta. Știu că e un inconvenient, dar nu avem altă soluție dacă vrem, într-adevăr, să avem un aviz de care să se țină cont la votul de la jurii. Trecem mai departe la punctul 7 de pe ordinea de zi. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, doi coraportori, Mercedes Bresso și Rainer Wieland. Am înțeles că Mercedes va vorbi în numele celor doi raportori. Vă rog. Sí, grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze, ca de obicei, pentru că vedeți că sunt cam răgușită, dar cu ajutorul microfonului eu o să scot la capăt. Așadar, în mare, aș spune că totul se desfășoară destul de bine. Consiliul a discutat despre propunerile noastre, despre text în general și despre propunerile noastre. Uh, și a primit bine propunerile noastre de amendament, precum și textul uh, în cea mai mare parte a sa. Totuși au cerut câteva modificări. Au avut loc discuții uh, de natură tehnică ca să începem să căutăm soluții la aceste probleme, mai toate punctele au fost uh, soluționate. Există două chestiuni politice, spun asta colegilor. Mai întâi, respectarea chestiunii de gen. Poate că vă aduceți aminte că noi am cerut ca partidele politice care aderă la partide politice europene și partidele politice europene să prezinte pe paginile lor web datele despre respectarea politicii de gen, atât în ce privește listele electorale, cât și componența uh, partidelor. E vorba despre listele electorale pentru viitoarele alegeri europene. Consiliul pe acest punct uh, are multe ezitări și ar dori să renunțăm la această parte. Cealaltă, uh, celălalt aspect politic este propunerea pe care noi am făcut-o modificând propunerea comisiei referitor la publicarea în continuu a programelor politice și a uh, simbolurilor a partidelor politice naționale care aderă la partidele politice europene. Deci să se să apară unul lângă altul și simbolul Partidului Politic European și simbolul Partidului Național. Consiliul a spus că pentru a obține finanțare ar trebui ca aceste partide să uh, asocieze tot timpul simbolul Partidului European la simbolul lor național dacă vor să obțină finanțare. Uh, și exista și o chestiune de praguri noi am vrut să fixăm tocmai un prag pentru că am zis că pentru unele partide s-ar putea să nu fie chiar atât de ușor să respecte această cerință. Noi uh, am putea eventual să acceptăm această propunere de amendament pe care a făcut-o PPE-ul uh, pentru că se îngrijora uh, um, că anumite partide ar putea să nu aibă suficient timp la dispoziție ca să respecte această dispoziție legislativă dar la următorul trilog, pe aceste două puncte sensibile, noi o să spunem că da, ne dorim să obținem informații despre politica de gen și vom vedea dacă putem să obținem un compromis în ce privește numărul sau totalitatea partidelor care dau informații despre programul lor și uh, uh, simbolul lor național, logo-ul. Cam acestea sunt punctele asupra cărora deocamdată nu am ajuns la o înțelegere în cadrul trilogurilor sau măcar în reuniunile tehnice. Și Consiliul a propus uh, propun amendamente, a cerut modificări, uh, așa cum vă spuneam, dar nu mi se pare că este chiar așa o piatră de hotar, probabil că vom ajunge la un acord. Obiectivul este ca mâine să terminăm trilogul și să terminăm negocierile ca să putem să ajungem la timp în plenară, pentru că dacă ne dorim ca această legislație să fie aplicabilă imediat și mai ales în vederea alegerilor uh, europene, uh, atunci trebuie să ne grăbim. Deci, pentru noi, mai ales calendarul, pune probleme. Credem că ar trebui să reușim dacă mâine putem să finalizăm negocierile găsind un compromis uh, rezonabil. Dar nu mi se pare că sunt două puncte chiar așa de importante. Chestiunea de gen este poate un pic uh, mai greu de a accepta pentru noi uh, să renunțăm. Uh, pentru mine este o chestiune de consecvență a Parlamentului European, pentru că noi întotdeauna punem accentul pe politicile de gen și să cerem partidelor politice care uh, au dreptul la finanțare să dea seamă pe paginile lor web de politicile pe care le uh, și măsurile pe care le întreprind în vederea campaniei electorale, în vederea alegerilor. Uh. Oricum, ar fi bine să vedem care este poziția femeilor pe listele lor electorale. De aceea vă spuneam că aici ar putea să fie mai greu, dar pe celălalt punct cred că vom putea ajunge ușor la un compromis rezonabil. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Mercedes! Morten Messerschmidt de la uh, ECR are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi uh, am urmărit aceste negocieri de aproape. Ne bucură acordul cu privire la Prag. Uh, am înțeles că putem să ajungem la un compromis. Doresc pe această cale să mulțumesc celor doi raportori pentru flexibilitate și deschidere în ceea ce privește discuția în continuare mă frapează faptul că nu se pune problema pe anumite chestiuni, fiind dat că au fost dezbătute mereu și mereu în mass media uh, și acest lucru nu se reflectă și la discuția, în discuția cu privire la fundații și politice europene și partidele politice europene, dar este un proces în desfășurare și sper ca pe viitor să continuăm să punem astfel problema. Dacă lucrurile rămân așa ca data trecută, când uh, ne-am întâlnit cu raportorii din umbră, atunci eu cred că vom reuși să găsim un compromis. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Nimeni de la ALDE. De la GUE, Helmut Scholz, de nimeni nu e aici. Pascal Durand, nu vrei, ești mulțumit. EFDD nimeni, ENF nimeni. Diane James. Doamnă președinte, mulțumesc. Am mai discutat eu despre mișcările politice, fiind date ultimele evoluții din Regatul Unit în ultimele săptămâni, voi pune din nou problema pe tapet. Știți că s-a plecat de la premisa că Brexitul nu se va întâmpla. Și vreau să spun în acest context un lucru. Franța e partidul lui Macron și el a devenit o mișcare. Și acum avem Renew, care pare să fie susținut de domnul Macron în Regatul Unit, plus că mai sunt și alte mișcări în alte state membre, iar tendința pare să fie similară. Deci dacă așa e, dacă așa stau lucrurile, vreau să știu dacă noi am pus problema în mod corect în raport, fiindcă eu nu regăsesc acest aspect și îl ridic, fiindcă dacă Regatul Unit nu pleacă, atunci va participa în 2019 uh, la alegeri, caz în care spectrul politic din Regatul Unit va fi considerabil altul. Deci, uh, temă de casă, de gândire din partea mea pentru dumneavoastră. Mulțumesc, nu mai dorește nimeni să intervină, poate comisia? Nu, nu. Comisia e mulțumită. Domnul Adams. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Câteva cuvinte din perspectiva noastră, așa cum s-a mai spus. Susținem acest întreg proces. Propunerea ajută să clarificăm mai multe feluri de abuz, ceea ce este foarte bine. Formal, noi nu suntem în procedura de trialog și deci nu cunoaștem în detaliu ce se discută, dar înțelegem că sunt câteva subiecte tehnice, așa cum a spus și raportorul, care trebuie rezolvate. Noi eh, vă stăm la dispoziție în caz că putem să dăm o mână de ajutor, să venim cu clarificări pe punctele tehnice la nevoie. Vă mulțumim! Mulțumim! Mercedes, dacă dorești să prezici ceva în rezumat. Mulțumesc, doamnă președinte! doresc să le aduc aminte colegilor de un lucru. Am votat deja textul. Și acum am ajuns la faza trilogurilor. Și verificăm diferențele între versiunea Consiliului și versiunea noastră a textului și doar acolo unde uh, punctele de vedere sunt divergente, încercăm să găsim o înțelegere. Sunt anumite puncte unde nici noi, nici Consiliul nu mai intervenim și ne vom baza pe ceea ce noi deja am adoptat și ceea ce și Consiliul a acceptat. Deci singurele două puncte despre care mai discutăm sunt cele pe care le-am amintit eu. Vorbim despre partide politice înregistrate deci partide politice care au respectat toată legislația și toată procedura pentru a putea fi înregistrate ca și partide politice, deci trebuie să aibă un număr suficient de reprezentanți în diferite state membre, așa cum prevede legea. Nu vorbim despre noi mișcări politice. Oricare nouă mișcare politică, dacă vrea să fie înregistrat ca partid politic european și să aibă acces la finanțare, trebuie să respecte regulile care sunt indicate și care se vor modifica, mai ales în ceea ce privește informațiile de comunicat publicului. Deci vor fi și reguli mai stringente pentru a uh, garanta o bună folosire a uh, banilor publici. Evident că oricine poate să se prezinte la alegerile europene, nu trebuie neapărat să fii uh, uh, partea unui uh, partid politic european. Nu, e vorba despre accesul la finanțare, numai despre aceste partide și mișcări politice discutăm aici. În momentul de față, după care, mă rog, vom putea să relansăm discuția despre uh, legislația aplicabilă partidelor politice și fundațiilor politice. Am ajuns la etapa în care nu mai discutăm decât despre punctele care sunt divergente între noi și Consiliu și v-am spus că nu sunt multe la număr, două mai bine zis. Celelalte sunt doar detalii. Am vrut doar să amintesc acest lucru colegilor. Firește, cu toții considerăm că pe viitor va trebui să revizuim legislația în ce privește finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice și să avem o discuție mai în profunzime, lucru pe care l-am spus și atunci când am discutat despre propunerea noastră. Însă, astăzi, ne limităm doar la cele două aspecte asupra cărora trebuie să ajungem la un acord cu Comisia și Consiliul. Și apoi vă vom prezenta acest acord. Thank you very much, uh, Mercedes. Mulțumesc foarte mult, Mercedes. În continuare, sperăm ca mâine la reuniunea tehnică să se clarifice divergențele și să reușim să finalizăm întregul exercițiu în trialog. E urgent la o adică, fiindcă ne dorim ca biroul să adopte normele de implementare și să ne încadrăm cumva înainte de sfârșitul lui iunie. Asta înseamnă că votul la plenară trebuie să aibă loc nu mai târziu de începutul lui mai. Parlamentul trebuie să aibă poziția formulată, gata formulată la, până atunci. Sigur, dacă e posibil și mai repede, se spune din sală. Așa este, așa este, dar cel mai târziu la începutul lui mai. Noi, în orice caz, încercăm să fim flexibili, facem tot posibilul pentru ca procesul să se încheie în timp util. Acestea fiind spun, se încheie, închid acest punct de pe ordinea de zi. Domnul Șepflin nu ne-a transmis nimic. Nu pot decât să anunț o pauză. So we have the vote at 5.15. Știți, avem un vot la 17 și 15. Cel mai bine este să ne reîntrunim la 5, în speranța că până atunci domnul Șefling va apărea. Five. So can resume at five? Ora 5, adică în 55 de minute. Avem, deci, o pauză până la ora 5. Vă mulțumesc!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

participare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

Iamena, în ziua de, de,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

Dragi colegi, mai avem un minut, poate ar fi bine să facem un test. Nu putem începe înainte de 17 și 15, deci vă rog să vă introduceți cartelele de vot în console și să facem o verificare. 17. As usual, but we have You abstain or you don't vote? Dacă vă abțineți, înseamnă că ați votat? Întreabă președinta. În acest tip de exercițiu? Să zicem că am verificat. e 17 și 14. Mi s-a spus că trebuie să așteptăm să începem fix la 17 și 15. Nu e aici. Ok, so we can start. Începem votul, însă, înainte de a trece la vot, poate că vă amintiți, dragi colegi, că la două rapoarte, raportul uh, Breso și Castaldo, nu am avut uh, suficient timp ca să analizăm amendamentele și proiectul de raport, deci aș dori să dau cuvântul lui Mercedes, în primul rând, la uh, raportul său privind sediul Agenției Europene pentru Medicamente. Colegii. Da. Dragi colegi, știți probabil cum uh, s-au desfășurat discuțiile. S-a ajuns la o înțelegere interinstituțională care definea regulile pentru a hotărâ unde se va afla sediul acestei agenții și de asemenea s-a spus că rolul colegislatorilor nu trebuie pus sub semnul întrebării, respectiv rolul Parlamentului și rolul Consiliului. Procedura a continuat însă într-un mod foarte opac nu ni s-a oferit niciun fel de informație nouă uh, Parlamentul European, deși suntem colegislatori. Din potrivă, totul a fost uh, făcut de cele 27 de state membre ale Consiliului, cu excepția Regatului Unit, și totul s-a încheiat cu un vot, nu, de fapt nu, nu cu un vot, ci cu o discuție pentru care nici măcar nu există un proces verbal, deci nu știm absolut nimic. Nu a fost nimic oficializat, totul s-a desfășurat în uh, condiții <laughs> inacceptabile. Parlamentul, într-o serie de declarații, pe care le-au făcut liderii politici, de exemplu declarația președintelui Parlamentului, au spus că nu au renunțat niciodată la puterile legislative și în plus ne-a sosit textul legislativ pe care trebuie să-l votăm și consideră că nu a fost respectat acordul interinstituțional și că acest acord trebuie să fie anulat și că trebuie reluat procesul normal de uh, Uh, co-legislație. Asta putem să deducem din declarații. Noi uh, trebuie să trimitem un aviz Comisiei Envi, care este competentă pe fond. Propunerea, pe păi, ambele propuneri, de fapt, sunt uh, asemănătoare a mea și a colegului Castaldo. Deci propunerea pe care o facem este ca, de o parte, pe de o parte să reamintim nevoia de a revizui imediat această abordare comună care a fost definită, repetând și faptul că pe viitor trebuie să implicăm în totalitate Parlamentul în procesul decizional, știind care sunt uh, prerogativele sale de colegiuitor. În al doilea rând, propunem o declarație care să reia cu toată fermitatea aceste principii și care uh, reamintește faptul că criteriile de selecționare nu au fost satisfăcute și că deplângem faptul că s-a ajuns la o tragere la sorți o tragere la sorți care, v-am spus, nu a fost conform unor proceduri clare și cere să fie uh, reluată toată procedura pe viitor. Există și câteva amendamente, printre care unul pe care l-am făcut eu, care între timp a fost modificat de un amendament oral propus mă rog, pe care și colegul Brock l-a acceptat, un amendament oral așadar, care cere anularea alegerii, uh, așa cum a reieșit ea din această uh, procedură opacă și uh, care nu era conformă acordului interinstituțional. Deci să anulăm alegerea orașului Amsterdam și să înlocuim totul cu nevoia de a ajunge la un acord între colegislatori. Deci să revizuim procesul și apoi colegislatorii să hotărască cum trebuie să facă alegerea viitorului sediu. Așa cum vă puteți închipui, este amendamentul cel mai aspru și cel mai ferm pentru că reamintește puterile Parlamentului. Evident că putem să protestăm, însă dacă după ce am terminat de protestat, până la urmă ratificăm ce a fost hotărât, protestul uh, nu prea mai are vreun sens și deseori chiar asta facem. E clar că este o decizie dificilă, aceasta este propunerea noastră, însă, după cum știți, este o propunere pe care o vom trimite Comisiei de Mediu și îmi doresc ca Parlamentul, măcar la Comisia AFCO, care este cea care trebuie să păzească prerogativele Parlamentului, să țină cont de acest lucru, pentru că nu avem cum să ne revendicăm prerogativele dacă până la urmă ratificăm orice ni se propune e mi scuzo per la voce, okay. spero că mi abbiate... Și îmi cer scuze că sunt răgușită, sper că m-ați înțeles. Fabio. Vă propun să-i da, v-aș fi propus să-i dăm cuvântul celui Fabio, dar nu e aici, îl reprezintă cineva pe domnul Castaldo, vă rog. Intervengo. Iau cuvântul doar ca să spun că îl înlocuiesc pe Fabio astăzi la vot. Vreau doar să spun că cele două păreri sunt asemănătoare și chiar și noi avem intenția să subliniem care este rolul Parlamentului, care trebuie să-și folosească toate prerogativele ca să poată să evalueze și să monitorizeze felul în care s-a desfășurat această procedură. Mulțumesc, aș dori să știu dacă sunt întrebări pentru raportor. Vă rog, Max Anderson. Mulțumesc. Nu e un dosar de care mă ocup, dar am înțeles eu bine? A spus doamna Breslo, uh, Breso că vrea să votăm pentru a recomanda Envy să voteze uh, pentru decizia de a muta uh, la Amsterdam pentru anularea deciziei de a muta sediul la Amsterdam. Dar mă întreb dacă ne vom încadra în calendarul Brexitului. Intervenție fără, fără microfon din partea domnului Corbet din sală. Domnul Corbet a propus să amânăm Brexitul. Văd un debate, dar haideți să nu mai glubim? Dacă anulăm această decizie prin care această agenție pentru medicamente e mutată. Deci am înțeles eu bine, asta este propunerea raportoarei? Vă rog. Nu există alte intervenții. Ma sapevo. Da, da, nu știam dacă mm, pot să iau cuvântul, nu știu dacă mă doreau și alți colegi să ia cuvântul. Confirm. Există două tipuri de propunere. Prima este să uh, repetăm cu o declarație și cu un amendament la textul legislativ uh, prerogativele Parlamentului. Cea a doua alternativă este amendamentul oral la amendamentul 8 și presupune uh, suprimarea orașului Amsterdam ca fiind viitorul sediu, pentru ca acesta să fie înlocuită de un alt sediu ales de cei doi colegislatori. Textul exact, dacă vreți, pot să vi-l și citesc, îl găsiți la amendamentul 8, amendamentul Mercedes Breso. Aceasta este formularea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 a apărut multe informații noi și oricum procedura folosită nu este deloc clară. Deoarece, așa cum se întâmplă des, munca Consiliului, da, și nici măcar nu este vina Consiliului, pentru că Consiliul nu a votat încă. Era o reuniune a celor 27 de state membre și procedura a fost, cum am spus, extrem de opacă inclusiv uh, informațiile furnizate, pentru că multe erau secrete și nici nu știm cine ce a votat. Parlamentul a fost total exclus din întreaga procedură, deși era colegiuitor și ar fi trebuit să fie înștiințat în legătură cu procedura și informațiile aferente. Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să pună o întrebare înainte să trecem la vot. Deci putem trece la vot. Deci votăm acum pentru Agenția pentru Medicamente. Avem un prim vot la două amendamente orale. Deci există un amendament oral, amendamentul 8. Este cineva împotriva amendamentului oral? Mă refer doar la amendamentul oral, la amendamentul 8. Deci nu votăm amendamentul 8, uh, modificat sau nemodificat. Cine uh, e împotriva acestui amendament oral? Nimeni e împotrivă, deci putem vota amendamentul 8 astfel modificat. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Foarte strâns, deci trebuie să verificăm. The vote is closed. S-a închis votul. Respins. nu chiar strâns, dar în orice caz uh, e respins. 14 voturi împotrivă, 7 pentru. Deci trecem acum la amendamentul 6 al colegului Castaldo. S-ar putea să fie întrebări mai târziu, pentru că nu cred că este locul potrivit pentru această referire, dar nu e foarte clar, deci putem să votăm, dar va trebui să ne pregătim să-l pierdem mai târziu pe parcurs. Cine este pentru amendamentul 6? Împotrivă? Verificăm încă o dată amendamentul 6, s-a deschis votul. Closed. Împotrivă. S-a închis votul. Se adoptă 12 voturi pentru, 10 împotrivă. Amendamentul 7 pentru, Împotrivă. Verificăm încă o dată amendamentul 7. S-a închis votul. Res respins. 10 voturi pentru, 12 împotrivă. Amendamentul oral, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 14 voturi pentru, 8 împotrivă. Acum proiectul de rezoluție. A, nu, spune președinte, am cer scuze. Prin ridicarea mâinii, votăm acum propunerea Comisiei Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la uh, proiectul de rezoluție legislativă, amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 12 la 10. Compromisul A. Cine este pentru? A, nu, amendamentul 3 își cere scuze președinta. A, compromisul A, totuși. Pentru, împotriva, abține, se adoptă. Votul final acum. Prin apel nominal s-a deschis votul. Cineva nu votează. S-a închis votul se adoptă. 18 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Putem trece acum la avizul colegului Castaldo. Amendamentul 5. Există un dubiu. S-ar putea să fie pus sub semnul întrebării de către serviciu juridic. De fapt, nici nu știu cine îl va verifica, dar cine este pentru amendamentul 5? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul oral, următorul, la considerentul 5A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă din nou. Acum votăm uh, întregul act legislativ, s-a deschis cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum trecem la rezoluție, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. 10 la 12. E respins. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. S-a deschis votul. Putem verifica amendamentul 2. Deci verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Deci votăm amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Și acum, prin apel nominal, votăm avizul, deci avem votul final, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. 18 voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Și acum putem trece la votul la avizul, rapoartele anuale privind subsidiaritatea, proporționalitatea, raportul PREDA, cine e pentru un, amendamentul 1, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, e respins, amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 6. Cred că a fost respins. Mai bine să verificăm. Ne face plăcere să votăm, nu-i așa? S-a închis votul. Respins. 7 pentru, 15 împotrivă. Amendamentul 7. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8 împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă. Nu e foarte clar, pentru că ridicați mâinile așa ca maiurea. Verificăm amendamentul 10, s-a deschis. Deci verificăm la amendamentul 10. S-a închis votul. 6 pentru 16 împotrivă, deci nu e la limită. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri e respins. Amendamentul 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru împotrivă abțineri e respins. Amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 19, nu. 20, da, corect. 20 pentru, împotrivă, 20 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Compromisul B pentru, împotrivă, verificăm compromisul B, s-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă, 15 pentru, 7 împotrivă. Acum trecem la amendamentul 21, partea a doua. Corect? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că e respinsă. Cred că nu mă înșel. Compromisul C pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 29 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul D pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 34 pentru, 34 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, verificăm 36-le. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 37 acum pentru, împotrivă, Verificăm. Din nou, 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. 38 acum pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă abțineri e respins, 40 pentru, împotrivă abțineri respins, 41 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Vot prin apel nominal, votul final, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. 21 la 1. Din păcate, nu avem nicio veste de la domnul Schöpfling, deci nu putem să-l așteptăm. Știți ceva? doesn't make it. We're trying, we're trying. If we, if we have time, we add it tomorrow. Okay, so for... S-a suspendat ședința, vom încerca să-l includem pe domnul Șofling mâine, dar nu sunt sigură că vom reuși. So see you tomorrow. Thank you.